doamnă președinte Bună dimineața, dragi colegi. Deschidem acum sesiunea. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi uh, sunt declarațiile Consiliului și Comisiei legate de reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa. Deschidem acum uh, dezbaterea. Dându-i cuvântul doamnei Ciot în numele Consiliului. Sunteți binevenit aici, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, onorați deputați, situația uh, migrației în uh, Marea Mediterană s-a îmbunătățit semnificativ uh, în ultimii ani în ceea ce privește numărul de sosiri. În total, în anul 2018, aproximativ 150.000 de sosiri nereglementate au fost înregistrate la granițele noastre externe cu Marea Mediterană. Acest lucru reprezintă uh, un sfert uh, din uh, sosirile din 2017 și este cel mai mic nivel din ultimii ani. Acest total din 2018 a fost cu 92% sub punctul maxim al crizei migratorii din 2015. Acest lucru demonstrează că acțiunile noastre hotărâte și complete și angajamentele noastre cu uh, țările partenere cheie au uh, dat roade și trebuie să continue. Numărul de decese în mare rămâne, desigur, mult prea mare și trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a scădea acest număr. Însă, în anul 2018, acest număr a crescut și el cu un sfert din 2017 și doar pe ruta din centrul Mediteranei s-a scăzut acest număr cu peste 50%. În altul comisariat al ONU pentru refugiați estimează că în 2018 uh, pasa de coastă libiană a salvat sau interceptat aproximativ 15.000 de migranți pe mare. Uniunea Europeană uh, are un, uh, o răspundere importantă referitor la acest număr și vreau să vorbesc despre ultimele evoluții legate de Lidia și despre uh, trustul um, Uniunii ONU pentru Africa. Din 2014, Uniunea Europeană a mobilizat 300 38 de milioane de euro pentru proiecte legate de migrație în Libia. 318 din acestea prin uh, fondul uh, de urgență al Uniunii Europene pentru Africa și prin asistență bilaterală. O treime, 91 de milioane, au fost acordate pentru a susținerea pației de coastă libiene prin uh, instruiri um, legate de drepturile omului și uh, pentru folosirea echipamentului pentru a crea Uh, camere operaționale pentru pasta de coastă la Tripoli și pentru a uh, finanța centrul de coordonare pentru salvare uh, maritimă. EUNAFOR Sofia a asigurat instru- instrucție pentru 230 de uh, ofițeri de uh, pază de coastă și EASO a oferit astfel de instru- instruiri pentru uh, aplicarea procedurii de acordare de azil. O componentă importantă um, din acest fond al UE reprezintă 134 de milioane de euro pentru acordarea de asistență uh, migranților uh, pe mare. În acesta um, este inclusă și un, un fond de finanțare care a, de care au beneficiat 60.000 de uh, de migranți în 2018 și peste 95.000 de de migranți în 2017. Evacuarea solicitanților de azil și refugiaților din Libia prin uh, mecanismul uh, înființat de NATO Comisar al ONU a început în 2017 și a adus beneficii peste 2800 de persoane. În decembrie 2018, după luni întregi de negocieri cu autoritățile, înaltul comisariat al ONU pentru refugiați, cu sprijinul UE, a reușit um, să deschidă un centru uh, de um, susținere în Tripoli, care găzduiește migranții de la centrele de detenție mm, care urmează să fie relocați. Domnilor și domnilor, rămân pe toate rutele din Mediterană foarte multe provocări, care sunt foarte diferite unele de altele. Consiliul Concluziile Consiliului European din iunie anul trecut a stabilit uh, îndrumările noastre clare în legătură cu acțiunile prioritare pe fiecare rută. Vom continua să punem în aplicare politicile existente în, pe rutele central și est-mediterane. Pe ruta din estul Mediteranei, cifrele rămân scăzute, însă uh, creșterea semnificativă de sosiri uh, nereglementate la uh, granița cu Grecia și Turcia ne determină să luăm măsuri și în acest sens. Cooperarea cu Turcia, conform declarației UE-Turcia, ca și cu um, partenerii noștri vestici, este esen- sunt esențiale. Eforturile noastre cu țările uh, ce au graniță la Mediterană mm, au completat eforturile noastre um, de cooperare cu țări uh, din africane procesele de la Rabat și Khartoum, planul de acțiune de la Valeta, reprezintă cadre utile pentru cooperare profundă și totală cu partenerii africani. Acestea sunt uh, completate de un set robust de uh, instrumente de finanțare prin care fondul uh, de finanțare pentru Africa, prin care Uniunea Europeană a reușit să mobilizeze peste 4 miliarde de euro pentru acțiuni uh, Um, pe principalele um, rute migraționale din Africa. De asemenea, noi inițiative de cooperare sunt um, în uh, derulare, în pregătire, precum uh, reuniunea ministerială care va avea loc pe 21 și 22 februarie și care va ajuta uh, la consolidarea relațiilor interregionale și care va duce la înființarea unui forum de discuții permanent cu partenerii noștri africani. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, în ceea ce privește um, reforma regulilor europene de azil, Consiliul a lucrat intens la aceste dosare complexe uh, în perioada mai multor președinții. Negocierile fructuoase s-au purtat între Consiliu și Parlamentul European și au dus la um, realizarea de progrese semnificative um, în legătură cu cinci din cele șapte propuneri. Intervine președinte. Uh, scuzați-mă, doamnă, vă rog, dragi colegi, să arătați respect vorbitoarei. Iertați-mă, doamnă, dar nu aveți cuvântul acum. Vă rog să continuați. Mulțumesc. Președinția română este pregătită să continue aceste eforturi pentru a face progrese acolo unde este posibil pentru alte dosare importante legislative, precum codul granițelor Schengen, codul um, vizelor um, și um, regulamentul privind ofițerii de legătură din domeniul migrației. Vom continua trialogul cu Parlamentul înainte de alegeri. În ceea ce privește reforma granițelor europene și pazei de coastă, ambii colegiferatori fac eforturi pentru a ajunge la o poziție care să le permită inițierea negocierilor interinstituționale. Totuși există în continuare neînțelegeri importante între statele membre în ceea ce privește chestiuni importante um, referitoare la um, reforma sistemului de azil, printre care regulamentul la Dublin. Deși toate statele membre sunt de acord că este important să avem un echilibru între răspundere și solidaritate. Până acum s-a dovedit a fi imposibil să găsim un compromis uh, în privința elementelor concrete ale acestui echilibru. S-a susținut că sporirea răspunderii statelor membre uh, ar trebui să fie compensată cu un sistem previzibil capabil să um, ușureze sarcina statelor membre care sunt în prima linie a acestei crize găsirea unui echilibru potrivit nu înseamnă doar găsirea unei formule corecte pentru mecanismul de distribuție. Solidaritatea poate să fie exprimată în mai multe feluri. Complexitatea situației este demonstrată de faptul că, indiferent de um, um, creșterea semnificativă în numărul de sosiri, încă primim un număr foarte mare de solicitări de azil. Multe dintre acestea sunt uh, depuse în țări care nu sunt statele din prima linie, ceea ce arată că există mișcări secundare semnificative care trebuie să fie abordate dacă dorim să găsim o soluție structurată la problema cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, madam. Please, colleagues. Vă mulțumesc. Vă rog, uh, dragi colegi, să arătați respect vorbitoarei. Puteți lua cuvântul mai târziu, dacă doriți. Eu dețin acum microfonul. Mulțumesc. Trecem acum la domnul comisar Avramopoulos. Aveți uh, cuvântul. Știm că subiectul este unul dificil. Vom încerca să avem o dezbatere solidă și importantă pe această temă. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mă simt ca și cum uh, am mai fi fost aici discutând în repetate uh, rânduri aceeași chestiune în circunstanțe similare. Totuși, în timp ce contextul s-a schimbat și sosirile de migranți ilegali au scăzut în mod drastic, din păcate, atitudinile politice nu s-au schimbat. Și iată că ne regăsim aici. În primul rând, aș dori să afirm că sunt uh, ușurat de faptul că s-a găsit o soluție care să permită tuturor migranților de pe cele două vapoare uh, ale ONG-urilor să ajungă la țărm în Malta. Însă, haideți să nu ne amăgim. 49 de persoane ținute la bord timp de 3 săptămâni nu este ceea ce reprezintă Uniunea Europeană. Și este și mai rușinos să ne gândim că acest lucru s-a întâmplat pe perioada Crăciunului. Uniunea Europeană ține de valori și solidaritate și suntem cu toții hotărâți să susținem aceste valori. Dar dacă valorile umanitare și solidaritatea nu sunt respectate, nu mai vorbim de Europa. Europa a făcut toate eforturile pentru a coordona relocările între statele membre pentru ca această aducere la țărm să fie posibilă. Eu am fost zi și noapte în contact cu ministrii de resort. Am solicitat de asemenea public tuturor statelor membre să dea dovadă de mai multă solidaritate. Este un mesaj pe care îl voi repeta în continuare pentru că nu putem continua să negociem cu viețile umane aflate în larg. În primul rând, aș dori să laud Malta, unul dintre cele mai mici state membre, pentru faptul că a demonstrat atâta solidaritate și am de gând să vizitez Malta. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor statelor membre care au fost de acord să primească refugiații din Malta, Germania, Franța, Portugalia, Luxemburg, Olanda, România, Slovenia, Irlanda și Italia. Toate aceste țări au dat dovadă de solidaritate europeană într-o manieră cât se poate de concretă. Însă Uniunea Europeană nu poate să continue să se bazeze pe soluții neorganizate, soluții ad hoc atunci când este vorba de aceste primiri. Am fost ieri în Italia, după cum știți, unde am avut uh, discuții constructive cu liderii țării, cu primul ministru Conte și ministrul pentru afaceri interne Salvini. Cu toții suntem angajați să creem un mecanism adevărat de solidaritate în Europa. Pentru că nu doar printr-o abordare europeană putem aborda această provocare, pentru că, iată, situația de astăzi o dovedește. Numărul sosirilor uh, nelegale astăzi nu se apropie nici de cum de numărul celor de acum trei ani. Este vorba de 80% mai puțin decât anul trecut și totuși rezistența politică de astăzi pare chiar mai mare. Solicit tuturor să deschidă ochii. Nu ne mai aflăm într-o criză a migrației sau a refugiaților, deși unii încearcă să prezinte lucrurile ca atare. Și în timp ce suntem hotărâți să reducem fluxul migratoriu spre Europa, trebuie totuși să admitem că anumiți migranți și refugiați vor continua să vină, chiar dacă numărul acestora este mult mai mic astăzi. Nu este un lucru căruia să nu-i putem face față dar devine de negestionat dacă uh, țările trebuie să acționeze singure. Tocmai din acest motiv avem nevoie de un mecanism predictibil și durabil. Este esențial pentru Europa să sus, să-și susțină datoria morală și umanitară, având un sistem uh, echitabil în domeniul migrației pe viitor. Aceasta este esența reformei noastre în domeniul migrației și azilului. Până vom ajunge acolo, Comisia este dispusă să lucreze în continuare cu statele membre pentru a crea soluții temporare. Acestea ne vor permite să dăm dovadă de solidaritate cu țările cele mai expuse din Uniunea Europeană, evitând însă să transmitem un semnal de încurajare pentru migranți și asta până la intrarea în vigoare a noului regulament Dublin. Am spus acest lucru în decembrie și voi continua să spun acest lucru până vom reuși. Acum este momentul să finalizăm reforma regulilor Uniunii Europene în domeniul azilului. Acum este momentul ca guvernele să-și asume răspunderea la nivelul Consiliului și să nu mai dea vina pe Comisie. Mă bazez pe Parlament și pe susținerea acestuia. Și înainte să îmi închei alocuțiunea, aș dori să-mi exprim mulțumirile pentru Parlament pentru susținerea acordată în toți acești ani. Datorită susținerii și angajamentului dumneavoastră am putut face multe, dar vom putea face mai multe pe viitor. Din păcate, nu mai avem însă mult timp la dispoziție, avem doar trei luni la dispoziție. Haideți să ne facem uh, treaba. Mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, înainte să dau cuvântul vorbitorului în numele grupurilor politice, vă anunț că nu vom prelua cartonașe albastre în primul uh, tur de intervenții pentru că nu avem timpul necesar. Acum, din partea grupului PP, domnul Diaz de Mera Domnule președinte, deși uh, criza Mediteranei uh, ne-a făcut să ne concentrăm pe inegestățile imediate, de, a arătat foarte clar care sunt limitările structurale ale instrumentelor din politica migrațională a Uniunii Europene. În anul 2016, Comisia a avut șapte propuneri de reformă ale sistemului comun de azil. Astăzi uh, există posibilitatea de ajungere la, la acord politic în cinci dintre acestea. Însă, instituțiile comunitare nu au uh, solidaritatea și hotărârea necesare. Instrumentele din acele propuneri reprezintă în sine un progres în chestiunea migrației. Reforma sistemului Eurodac, regulamentul pentru EASO și crearea unui uh, cadru comun de relocare pot să facă progrese, meargă înainte dacă există dorință politică, însă trebuie să continuăm să lucrăm la reformarea sistemului de la Dublin. Deja au trecut doi ani de când a lansat uh, Comisia propunerii sale și încă nu sunt de acord statele membre și de aceea Consiliul nu poate adopta un mandat pe care să-l negocieze cu Parlamentul. Comisia are totul la îndemână pentru a ajunge la uh, un acord ce a, până la capăt acestei crize. Planul de investiții externe la Uniunii Europene um, este unul dintre acestea. În plus, s-a prevăzut în următorul CFM o creștere de uh, până la 10 miliarde de euro. Și să nu uităm uh, semnarea acordului prin migrația cu ONU. Însă este necesară solidaritate și o mai bună gestionare pentru a evita ca um, bărbații, femeile și copiilor care fug de război să rămână fără um, ajutor, fără apărare și să moară în mare. Este nevoie de um, solidaritate europeană în fața uh, egoismului și politicilor miope, miope care, sunt, uh, care se văd peste tot. Acest lucru ar reprezenta un progres. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Fahon de la S și de un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, din cauza fricii noastre de politică, în fața politicii de azil, încercăm să demonizăm venirea oamenilor aici în Europa. Un ultim exemplu este cel pe care l-ați dat dumneavoastră adineaur. 49 de oameni au rămas în largul mării, în Mediterană, o lungă perioadă de timp. Niciunul din statele membre nu au dorit să permită um, Sea-Watch să meargă să îi salveze. Vasul lor era blocat în largul mării și era de asemenea expus tuturor furtunilor din acea zonă. Aș cere de aceea ca statele membre, incluzând Slovenia, țara mea, să continue cu această politică în care și-au deschis uh, frontierele, și-au deschis frontierele și au decis să primească migranții. Și lansez un apel și față de celelalte state membre. Întrebarea este însă când vom avea o abordare comună. Avem nevoie de o reformă a sistemului de azil care să depășească interesele meschine ale statelor membre. Avem nevoie de un sistem de azil care să fie durabil. Am discutat uh, despre o reformă chiar acum doi ani aici în Parlament și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, că acum responsabilitatea este la Consiliu. Mă întreb câte tragedii ca aceasta mai trebuie să trăim până când acționăm în fine. Trebuie să fim concreți, să fim fideli principiilor europene și solidarității, pentru că numai așa putem să găsim o soluție comună și un răspuns comun. Vă mulțumesc! Acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul în numele ECR, doamna Stevens. Voorzitter, collega's, We blijven in herhaling van... Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, ne repetăm. În acest sens, fac trimitere la intervenția domnului Verhofstadt în vara anului trecut, aici în plen, cu privire la necesitatea revizuirii regulilor în domeniul migrației. Dânsul a criticat uh, Consiliul la momentul respectiv datorită cergiversărilor în ceea ce privește acest pachet și de asemenea a vorbit de centrele de control din nordul Africii, ceea ce ar fi însemnat uh, un ticket de intrare în Uniunea Europeană. Astfel, ne creăm probleme pentru că la nivel mondial 60 de milioane de persoane sunt dislocate. Europa nu-i poate primi pe toți. De aceea avem nevoie de un plafon al numărului care pot fi primiți în Europa. Dar așa cum vede domnul Verhofstadt lucrurile și în condițiile granițelor deschise din interiorul Europei, multe dintre propunerile de reformare nu vor avea succes datorită rezistenței Consiliului. Multe propuneri sunt uh, impractice în ceea ce privește, de pildă, uh, aceste legături aeriene între centrele control din Africa și Europa. Multe dosare în domeniul azilului sunt în continuare blocate. Trebuie să devenim realiști. Aceste intrări nelimitate trebuie oprite. De aceea trebuie să punem accentul pe protejarea granițelor externe. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an și jumătate, acest Parlament, cu o majoritate de două treimi, a aprobat o reformă pragmatică, reformarea pragmatică a regulamentului Dublin. După o muncă extrem de dificilă, am reușit să ne punem de acord cinci grupuri politice într-un text care arată necesitatea unui compromis cu adevărat european. Am votat pentru o propunere care avea să uh, asigure solidaritatea între statele membre, în care fiecare stat membru avea să joace un rol pozitiv de corectare a erorilor sistemului actual. Am uh, îmbunătățit uh, propunerea Comisiei garantând înregistrarea imediată și um, controlul de securitate al solicitanților de uh, azil, um, ajungând la un echilibru și, a, și ușurând um, sarcina care apasă uh, pe granițe. Acum solicitanții sunt uh, motivați să lucreze cod la cod cu autoritățile, în loc să recurgă la traficanți am încercat să înființăm un sistem de azil ordonat. De... Iar aceia care nu respectă criteriile uh, trebuie să fie trimiși înapoi în baza acestui sistem. Parlamentul European și-a făcut tema. Ce au făcut statele membre? Ei bine, uh, și-au săpat tranșee tot mai adânci toate uh, par să fie în principal îngrijorate pentru propria lor situație și nimeni nu, nu uh, pare pregătit să găsească un compromis. Uh, domnule Avramopoulos, domnule comisar, trebuie să deschidem ochii. Încă mai vin migranți în Europa și noi trebuie să ne asumăm răspunderea împreună pentru aceia care încă mai ajung pe granițele noastre, pe malurile noastre um, oamenii uh, au uh, trebuit să aștepte săptămâni întregi în largul mării, pierzându-și speranța, așteptând ca statele membre uh, să facă ceva. Uh, standardele scad în fiecare zi. Credeți-mă, doamnă, va veni și ziua judecății și vom fi întrebați de ce am permis să se întâmple acest lucru. Nimeni nu poate uh, răspunde uh, cu adevărat la această întrebare. Am reușit să punem cap la cap sisteme pentru toate, însă în privința oamenilor nu am fost la înălțime. A venit momentul să fim la înălțime. Thank you. And now on behalf of the Greens, European... Mulțumesc. Acum în numele verzilor, domnul Lambert, două minute. La nuit, tout est noir. Mulțumesc. Noaptea totul e negru și gri. Mi-a fost frică, a trebuit să mă urcă să pe barcă. Am văzut multe persoane rebeli care tregeau în toată lumea, se auzeau oameni care țipau, plângeau și urlau. Am crezut că am murit. Iată, dragi colegi, o mărturie printre multe altele ale cuiva care a reușit să fac, termine această călătorie. Dar în fiecare zi, mulți alții mor pentru că au încercat să iasă din infern peste 18.000 din 2014. Dacă Europa e adevărat că nu poate să primească toată nenorocirea lumii, este la fel de adevărat și că ea trebuie să joace un rol important în fața acestor persoane, pentru că și ea este responsabilă pentru cauzele profunde ale migrației. Însă, în loc să facă acest lucru, e Uniunea Europeană, care de obicei se dă campioana lumii la drepturile omului, nu ezită să devină aliat a regimurilor precum celui din Sudan sau a unor state eșuate precum Libia. Așa cum astăzi finanțăm cu ajutorul Uniunii Europene, de fapt, benzile armate din anumite țări care nu fac decât să încurajeze astfel de mișcări. Obiectivul e clar, trebuie să fie împiedicată cu tot, uh, cu orice preț diferit, orice solicitare de azil în Europa. Așa a spus ministrul austriac al uh, de interne în iulie anul acesta, anul trecut, îmi cer scuze. Dacă ne uităm la mișcările populiste cu îngrijorare, să știți că avem și noi un rol aici uh, pe care l-am jucat. Însă Europa ce face? Dintr-un summit în altul, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, doamnă ministru, vorbești despre succesul politicii de azil. Dar Europa fortăreață este o insultă la adresa politicilor europene și valorilor ei. Nu suntem decât complice la regimurile um, criminale din lume, cu riscul de a începe să semănăm cu aceste regimuri. Însă, eu zic că dacă ne uităm la Belgia, la Italia, la Ungaria și Franța, există anumite guverne care arată cu degetul uh, asupra migranților și îi demonizează. Haideți să încercăm să respingem formulele simpliste. Parlamentul acesta, cu ajutorul doamnei Wikström, care tocmai a luat cuvântul, a adoptat cu o majoritate covârșitoare o poziție care se opune simplismelor și populismelor. Să avem curajul, deci, să depășim egoismele naționale și să abandonăm regula um, acordului de la Dublin. Europa poate să facă mai mult și trebuie să facă mai mult. Trebuie să facă mai mult și mai bine și dacă nu dorește să renunțe la aceste valori, atunci această mai bine și mai mult este obligatoriu pentru ea. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum în numele GUE, NGL, are cuvântul pentru un minut doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Însă despre ce anume dorește să vorbească Consiliul astăzi cu noi, vă întreb. Vreți să vorbiți cu noi despre cei 40.000 de de oameni care au murit la granițele externe ale uh, Uniunii Europene? Vreți să vorbiți cu noi despre copii dispăruți, zeci de mii care vin pe aceste rute nesigure către Europa și care au dispărut. Vreți să vorbiți despre femeile violate în temnițele din Libia? Aveți chef să vorbiți cu noi despre acest lucru, întreb Consiliu. Ar fi interesant, pentru că de un an și jumătate blocați propuneri progresive care au fost adoptate în Parlament cu o majoritate de două treimi. Și nu doar Dublin, și directiva în ceea ce privește preluările. Blocați o politică pozitivă, progresivă în domeniul azilului. <clears throat> și dumneavoastră sunteți uh, răspunzători pentru miile de decese de la granițele noastre externe. Și cred că nu ați uh, reușit să vorbiți și despre drepturile omului. Thank you. And now... Mulțumesc. Iar acum, numele FDD, un minut și jumătate, doamna Laura Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. După mulți ani de lucru, reforma sistemului uh, european comun de azil a fost îngropată, îngropată de egoismele naționale care n-au reușit să găsească o poziție comună despre repartizarea responsabilității între statele membre și despre solidaritatea între politicile de azil și de migrație tot între ele, așa cum a fost stabilit în articolul 80 al tratatului. Un recent studiu al EPRS arată că carențele acestui sistem au un impact asupra drepturilor drepturilor fundamentale și asupra costurilor economice care sunt estimate pe an la 49 de miliarde de euro. O cifră care include, printre altele, și costurile ineficienței în ceea ce privește transferurile în cadrul procedurii de la Dublin, procedurile de azil și repatrieri. Absența căilor legale de acces în Europa duc la existența traficanților și a călăuzelor pentru acele persoane care încearcă să fugă de războaie și persecuții. Iată deci că acum statele membre trebuie să treacă de la uh, retorică la fapte și ar, trebuie să arate că respectă tratatele și în același timp că pot da dovadă de solidaritate și de cooperare. Trebuie să arate și coerență statele membre, punând în fine capăt politicilor neocolonialiste care nu fac decât să sărăcească și să destabilizeze continentul african, explotând în același timp resursele umane și materiale. În acest timp nu putem decât să spunem uh, că um, domnul premierul italian Conte când a vorbit despre um, tema migranților și a spus că este importantă um, pentru Europa. Este, deci, in, trebuie să încercăm să înțelegem că acest, um, acest tip de abordări nu fac decât să poată să distrugă întreaga construcție europeană. Vă mulțumesc. Un minut are cuvântul domnul de Graf acum în numele EFDD. În numele ENF, îmi cer scuze. Domnul președinte, Consiliul și Comisia par să considere că lor li se datorează scăderea valurilor migratorii. Dar uh, trebuie să înțelegem că acest fenomen este doar rezultatul plătirii liderilor corupți din Libia sau uh, plătirii de sume de bani către statul turc. Uh, părem că ne luptăm cu ONG-urile care preiau mulți dintre acești refugiați. Consiliul este, în esență, pentru politici slabe uh, de returnare a migranților, iar doamna Merkel a spus săptămâna trecută că acordul cu Turcia a eșuat complet în acest domeniu. Uh, ce facem este să canalizăm foarte multe fonduri către țări africane corupte. Domnul Wilders a vorbit despre acest lucru. Trebuie să închidem granițele, nu doar cele europene, ci și ale statelor membre. Ehm, astfel ehm, ehm, nu vor mai putea călători către Germania migranții, iar paza de coastă a Uniunii Europene nu va opri bărcile care pleacă de pe țărmurile africane. Trebuie să ne bazăm pe țările care au guverne patriote și care vor să-și protejeze cetățenii. Așa, Comisie și Consiliu vă invit să nu vă mai cheltuiți banii, ci să-i cheltuiți susținând Ungaria, Polonia și Italia. Din partea neafiliaților are cuvântul domnule Pitideos, un minut. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană, deși știa că statele membre de primă intrare, Italia și Grecia, nu aveau capacitatea de primire necesară, totuși acești oameni au rămas acolo pe timp îndelungat și au solicitat azil. Aceste persoane, după cum știți, trăiesc în condiții mizere, în special în Grecia, și acest lucru reprezintă un stigmat pentru civilizația noastră. Pe de altă parte, acum că lucrurile au mai evoluat, Uniunea Europeană încearcă să ne convingă că soluția constă în câteva reforme în domeniul azilului și o reformă a acordului Dublin. Însă aceste demersuri nu vor avea succes, motivul fiind unul foarte simplu. Așa cum decurg lucrurile, niciun stat membru nu le va aplica. Vor rămâne doar pe hârtie. Care va fi statul care va analiza solicitarea de azil va fi statul de primă intrare. Cum vom opri mișcările secundare? și, prin urmare, oamenii vor rămâne în țara de primă sosire. Deci, practic, Grecia și Italia vor fi țările în care acești oameni vor rămâne perpetu. Haideți să nu mai fim ipocriți și să încercăm să ne apărăm mai bine granițele. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la intervențiile individuale și are acum cuvântul în minciu jumătate doamna Vozenberg Vrionidi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, știm că problema migrației este o mare problemă pentru Europa și trebuie să spunem adevărul aici. Comisia a făcut eforturi, într-adevăr, foarte multe și noi, Parlamentul, am uh, luat decizii esențiale. Însă, faptul că tocmai la regulamentul Dublin Consiliul nu a reușit însă să găsească încă o soluție arată că, de fapt, Consiliul încearcă să lasă decizia asupra unor state membre. Trebuie să arătăm, uh, înainte de alegerile europene care urmează, că solidaritatea nu este doar o retorică, este obligația tuturor statelor membre. Faptul că suntem atât de ineficienți la gestionarea acestei probleme este rușinos. Parlamentul și Comisia nu cred că mai poartă o răspundere aici. Dar tot ceea ce se întâmplă, acest blocaj, nu face decât să alimenteze populismul în Europa. Trebuie să arătăm cât de repede că Uniunea Europeană și democrația reușește să depășească populismul. Eu vin din Grecia și știți că Grecia, datorită situației sale geografice, este prima poartă de intrare pentru migranți. În 2015 fluxurile migratorii au fost extrem de dense, acum situația s-a mai calmat, însă în continuare țara mea este confruntată cu acest fenomen, iar guvernul are probleme de primire ale tuturor refugiaților și migranților. Însă noi am fost o țară care ne-am arătat solidaritatea. Solidaritatea este necesară acum însă și la celelalte state membre. Pentru alegerile următoare, haideți să acționăm cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, din cauza că nu mai avem timp nu voi putea să accept cartonașe albastre. Domnule Carver, îmi cer scuze, vom uh, da cuvântul la Catch the Eye, dar nu la cartonașele albastre. Acum, domnul Valenciano, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă adresez președinției române pentru a vă spun că aveți ultima șansă, ultima oportunitate de a încerca să aduceți un pic de lumină acestei uh, grave probleme cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Uh, e greu să depășiți în răutate președinția austriacă. Deci aveți un anumit grad de autoritate. E foarte frustrant să vorbim încă o dată despre acest subiect în Parlamentul European. De asta este aici Parlamentul, dar cetățenii europeni trebuie să știe că acest Parlament și-a făcut datoria, că noi avem o foaie de parcurs pentru a rezolva grava criză umanitară um, care există în Africa și în Mediterană. Avem o rețetă pentru o reformă a regulamentului de la Dublin care să fie eficientă și umană. Și guvernele, mult, multe din guvernele statelor membre care înfrânează această soluție. E important ca cetățenii să știe acest lucru, pentru că cetățenii vorbesc despre întreaga Uniune Europeană ca un tot, însă nu suntem una. Uh, Parlamentul și-a făcut uh, treaba, Comisia și-a făcut treaba în mare parte și Consiliul este cel care blochează soluția. Vorbim despre problema Mediteranei ca și cum ar fi o dramă umanitară, așa spune și titlul dezbaterii de azi, dar de fapt o tratăm ca pe o iată problemă uh, tehnică și uh, avem 49 de persoane care uh, se învârt în mare în uh, furtunile iernii pentru că nu suntem în stare să găsim o soluție. Uh, și guvernele Uniunii Europene sunt cele care blochează o politică comună de migrație și azil. Asta trebuie să ajungă la cetățeni, pentru ca ei să se adreseze guvernelor, pentru că, insist, acest Parlament, care, desigur, este uh, constituit din 27 de naționalități diferite și foarte diferite grupuri politice, a reușit să voteze un acord important care ar găsi o soluție la drama uh, pe care o trăiesc acum refugiații și migranții. Noi ne-am făcut. Treaba acum este Uh, mingea în câmpul dumneavoastră. Vă rog să vă limitați la timpul de vorbire acordat, spune doamna președinte. Domnul Halaho, un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președintă. După mulți ani de dezbatere și eforturi, încă nu ne apropiem de o soluție la criza migrației. Motivul este acela că abordarea Comisiei și a acestui Parlament a fost nerealistă. Centrul și stânga spun că europenii cer soluții. E adevărat, dar europenii nu vor această soluție. Sistemul comun de european se bazează pe idei precum solidaritate, gestiune și uh, împărțirea poverii. Însă ceea ce vor europenii, în mare majoritate, nu este doar o migrație gestionată, ci mai puțină migrație. Pentru că o migrație masivă din lumea a treia Uh, este în detrimentul societăților noastre. Reducerea migrației trebuie să reprezinte baza oricărei soluții europene. Acest lucru a fost înțeles în multe state membre. Sper că viitorul Parlament European va avea voința necesară să adopte o soluție pe care și-o doresc europenii. Mulțumesc. Urmează acum doamna Intevelt, două minute. Yes, thank you. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ce am spune dacă 2000 de oameni ar fi murit încercând să traverseze zidul domnului Trump? Am fi considerat că este o gravă încălcare a drepturilor omului. Și totuși aici auzim președinția care ne spune că situația s-a îmbunătățit semnificativ. Au scăzut numerele de morți. Dar, doamnă președinte, anul trecut peste 2000 de oameni au murit încercând să traverseze Marea Mediterană. Și știți ce? Noi suntem foarte critici uh, față de zidul stupid pe care vrea să l construiască domnul Trump, dar să știți că Zidul pe care îl construiește Europa, dumneavoastră, Consiliul, este exact la fel. Dumneavoastră construiți fortăreața Europei și construiți un zid care se numește Mediterană de data aceasta. La fel ca și Trump și zidul său stupid, Consiliul folosește fortăreața Europa în scopuri populiste, pentru dezbateri politice și politicianiste. În timp ce se cheltuiesc miliarde pe această fortăreață în loc să se și pe regimuri nesigure, în loc să adoptăm pachetele care sunt aproape gata și au fost adoptate de o majoritate ale acestui parlament, acestui parlament trebuie uh, să acționăm, de exemplu, autoritățile locale. Primarul Gdanskului, care a fost înjunghiat și a murit, a fost cel care a luptat pentru primirea migranților la el în uh, oraș. Ar trebui să luăm un exemplu. Sau să ne uităm la biserici care încearcă să lanseze un apel pentru o politică de azil umană și umanitară. Haideți să nu ne mai jucăm. Aș dori să mulțumesc foarte mult domnului comisar pentru angajamentul său personal, puternic și pentru toate eforturile neobosite pe care le-a făcut pentru a avea o politică comună de azil. Aș dori să vă adresez o rugăminte. Vă rog frumos, nu mai faceți noi propuneri cum ar fi reformularea directivei de returnare care sunt absolut inutile și sunt doar o parte a jocurilor politice inutile ale Consiliului. Haideți să facem ceea ce așteaptă cetățenii de la dumneavoastră și să adoptăm pachetul pentru azil. Putem să facem acest lucru. Germania a demonstrat că se poate face. Vă rog, faceți acest lucru. Thank you for one minute. Mulțumesc. Un minut, doamna Lambert. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să comentez cifrele. 65 de milioane este o cifră care s-a uh, pronunțat mai înainte. Este vorba de cei strămutați. Uh, majoritatea covârșitoare acestora sunt în țările lor de origine și deși cresc, crește numărul de refugiați, trebuie să recunoaștem totuși că acest lucru se datorează conflictului uh, Uh, persecutării și uh, schimbărilor uh, climatice care îi împing pe oameni să fugă. Um, sunt um, sigură că patrioții vor dori ca Uniunea Europeană să adopte o poziție fermă în privința schimbărilor climatice și combaterea acestora dacă îi preocupă atât de mult mutările și de populație. Însă, cred că este nevoie de o schimbare a uh, politicii noastre de dezvoltare. Ne concentrăm mai mult pe oprirea migrației decât pe reducerea sărăciei. Um, vreau să mă asigur că noi ajungem la un echilibru bun când închidem ochii la abuzurile împotriva drepturilor umane din Turcia și în Libia, că facem destule în ceea ce privește um, relocarea și dacă facem uh, suficiente uh, pentru a lua măsuri când statele membre nu uh, iau uh, măsuri adecvate în domeniul azilului. Uh, cred că ar trebui să facem mai bine multe lucruri și ar trebui să o facem. Doamna Spinelli are cuvântul un minut. Sempre diciamo... Spune mereu că Uniunea noastră se bazează pe drept. Fals. Pe migrație nu suntem o Uniune și încălcăm dreptul european și cel internațional. Singurele regulamente asupra cărora insistă Consiliul sunt cele care țin de securitate. Uh, protecția frontierelor, uh, returnărilor, care externalizează politica în domeniul migrației. Și atunci când vorbim de solidaritate, nimic. Au trecut lunile și Consiliul n-a venit însă cu o propunere uh, în ceea ce privește Dublin 4. Alte regulamente sunt blocate de ani de zile. Iată însă rezultatul certuri între statele membre, incriminarea acțiunilor de salvare, acorduri ad hoc între statele UE pentru a um, eluda chiar și normele Dublin 3, trimiterea migranților în lagăre din uh, Libia, care sunt tabere ale morții. Consiliul se face vinovat uh, de uh, lipsă de acțiune și curtea trebuie să se ocupe. Are dreptate domnul comisar Avramopoulos. A venit momentul acum. Mulțumesc. Domnul Gil are cuvântul două minute. Thank you. Um, Mr. Lamberts quoted people... Domnul Lamberts a spus că oamenii uh, se urcă în bărci și pe plute pentru a trăi uh, infernul pe pământ. Dacă mai este aici domnul Lamberts, dar iată că nu mai este. Uh, vreau să-i spun următorul lucru. Domnule uh, Lambert, acest uh, lucru include pe cei care se urcă pe plute în Franța pentru a trece canalul Mânecii? De ce fug? Ce înseamnă infernul pe pământ în Franța? De ce infern pe pământ? Fug din Franța. Aceștia nu sunt solicitanți de azil, nu-i așa? E vorba de migranți. Și problema pe care o avem este că confundăm lucrurile. Noi uh, reformăm politica de migrație și azil, dar, de fapt, până nu uh, rezolvăm problema azilului, până nu uh, facem, rezolvăm, de fapt, problema politicilor de migrație, nu putem să ne ocupăm de azil. Trebuie să avem capacități foarte precise de a decide câte persoane vin în Europa pentru că autoritățile noastre locale să se asigură că există suficiente locuințe pentru acești oameni, suficiente locuri de muncă pentru acești oameni, suficiente școli, suficienți doctori, suficienți profesori, pentru că acum e totul gratis, e la liber și uh, oamenii uh, și țările care și-au deschis granițele ca Germania fac, uh, constată că nu pot face față acestui val și încearcă să îi împingă pe acești oameni în alte țări, către Ungaria și Polonia, țări care nu doresc să-i primească pentru că nu au infrastructură necesară pentru a uh, se ocupa de ei. Deci până nu uh, gestionăm ce trebuie gestionat, guvernarea înseamnă uh, asumarea răspunderii, până nu ne gestionăm bine granițele, până nu uh, decidem și gestionăm bine câți vin în Europa în mod uh, reglementat, um, um, abia atunci vom putea să-i tratăm așa cum trebuie cei care într-adevăr sunt solicitanți de azil în adevăratul uh, sens al cuvântului și că nu le vom mai întoarce spatele. Haideți să facem curat la noi în ogradă Um, înainte de a încerca să îmbunătățim lucrurile în altă parte. Nu facem nimic, nu facem decât să um, lăsăm um, lucrurile să, să înrăutățească. Mulțumesc, domnul Borghețiu, un minut. Da, Europa! Mulțumesc mai mult decât de fortăreața Europa, aș vorbi de Forte Italia mai degrabă unde avem un capitan curajos, ministrul Salvini, care a reușit să aplice rețeta populistă, aceea de a, înche- de a termina cu debarcările, de a termina cu acest business al traficanților. Aceasta este rușinea la care Europa și-a dat acordul. Comisarul Avramopoulos a uitat să ne spună și să ne amintească lista celor 670 de migranți pe care Europa va trebui să-i, relo- să reloce. S-a întors de la mm, Roma fără a da garanțiile pe care le-a cerut uh, guvernul italian. Pe aceste bărci, de fapt, sunt mulți reprezentanți ai guvernelor europeni, cu toții um, sunt solidari cu comisarul Avramopoulos. Haideți să trecem la concreta solidaritate. Gândiți-vă la uh, ce a spus domnul comisar și gândiți-vă la câți migranți care trebuie relocați sunt în Italia și uh, ce va face Uniunea Europeană care s-a angajat să-i reloce fără să o facă? De ce suntem atât de ipocriți? Italia a trebuit să poarte povara cea mai grea, a trebuit să suporte rezultatele negative ale politicilor dumneavoastră greșite, a trebuit să blocheze debarcările pentru ca să poată să pună capăt acestei probleme. Mai întâi să rezolvăm regulile. Președinta încearcă să întrerupă intervenția. Vorbitorul și-a terminat timpul. Nu mai putem să permitem această subjugare la nivel politic. Mulțumesc! Dragi colegi, acesta este unul din motivele pentru care Catch the ul s-ar putea să nu mai existe, pentru că toată lumea abuzează de timpul pe care îl are la dispoziție. Aș dori să vă rog să respectați timpii care v-au fost alocați. Acum un minut, domnul Wolf, care cu siguranță va da un exemplu bun. Try. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc întotdeauna. Uniunea Europeană nu are o politică pentru controlarea migranților. Are o politică pentru atragerea migranților, pentru că politica europeană a făcut ca vasele comerciale și baza de coastă din uh, Mediterană să devină un fel de serviciu de taxi pentru traficanți. Uniunea Europeană practic își aduce contribuția la mizeria umană și la bani astfel câștigați. Trebuie să existe o ajutor în afara Uniunii Europeană, pentru că acest lucru ar duce la reducerea traficului. Uniunea Europeană încurajează piața de sla- sclavi din nordul Africii, care face ca migranții să fie aduși în Uniunea Europeană pentru muncă forțată. Speranța este acum în liderii naționali pentru a-și proteja națiunile. Sebastian Kurz, Victor Orban, Matteo Salvini. Acești lideri democratici și-au preluat din, înapoi controlul uh, de la traficanții de carne vie. Granițele țin de națiuni, fără granițe nu există, um, fără granițe nu există națiuni. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Gal, un minut și jumătate. Ban segíteni akarunk, akkor meg kell tudnunk akadályozni, hogy migráns... Mulțumesc. Trebuie să evităm să mai vină milioane de emigranți eh, în Europa. Trebuie să arătăm cât se poate de clar că nu se poate intra în Europa ilegal. Trebuie să dizolvăm rețelele de trafic de carne vie și de persoane. Nu putem permite ca traficanții de persoane să fie cei care decid cine intră și cine nu intră în Europa. Și, în plus, pentru ultima, ultimul segment de drum a migranților se apelează la ONG-urile umanitare. Este clar, valurile de migranți vor fi tot mai multe către Europa. Această situație se va prelungi cu zeci de ani. Împărțirea uh, obligatorie între statele membre a numărului de migranți nu va rezolva problema și nu va rezolva nici ajutorul umanitar. Pentru că există acel pull factor, acel element care îi atrage pe oameni aici. Uh, nu se gestionează situația care, de fapt, stimulează traficul de persoane. Trebuie să-i ajutăm pe oamenii care au situații grave în țările lor de origine, însă nu trebuie um, să-i chemăm aici, ci să-i ajutăm în țările lor. Domnul Schlein, un minut și jumătate. Spetata că el Consiliul M-aș fi așteptat ca totuși Consiliul să înceapă intervenția scuzându-se față de cele 49 de persoane care au fost ținute ostatici a acestor uh, încercări ale statelor membre de a se pune de acord. Și totuși noi ce facem? Facem un inventar al uh, fluxurilor care au diminuat. Dacă acesta e obiectivul dumneavoastră, care e pasul următor? Să tragem în aceste vase? E rușinos că nici guvernul maltez și nici guvernul italian nu au creat un port sigur pentru 20 de zile, încălcând astfel dreptul internațional. Ce se va întâmpla mâine atunci? În loc să mergem înainte, parcă facem pași înapoi. În 2015, 10 guverne au spus că vor face um, multe relocări. Au făcut din 160.000 30.000 până acum și acum a trebuit să treacă 20 de zile pentru ca să decidem pentru 49 de persoane. E nevoie de o reformă structurală. Reforma sistemului Dublin, care a fost votată în majoritatea de două treimi în acest Parlament, uh, face acest lucru, dorește partajarea responsabilităților și obligă toate statele membre să joace un rol în ceea ce privește primirea migranților și refugiaților, creând un sistem echitabil. Deci, guverne, vă rog, faceți-vă treabă și uh, aprovați, aprovați această reformă. Cetățenii europene așteaptă acest lucru de la dumneavoastră și altfel egoismele nu vor duce nimeni, nicăieri. Iar către ipocriții ca domnul Borghețio vreau să întreb cu ce tupeu spuneți acest lucru când dumneavoastră ați votat împotriva tuturor reformelor și la reforma din la Dublin v-ați ați abținut la vot? Mulțumesc! Thank you. We now move to... Mulțumesc! Trecem acum la doamna Winberg, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre aceste reforme, de pildă de regulamentul Dublin reformat. Acesta ar trebui să se bazeze pe un criteriu care cu siguranță va, nu avea succes. Se vorbește foarte mult de solidaritate, dar acesta nu trebuie forțată, trebuie să fie voluntară. Nu se poate obliga o țară membră să dea dovadă de solidaritate față de solicitanții de azil și față de redistribuirile pe bază de cote. Am înțeles că pentru a găsi soluții de durată, trebuie să găsim acele soluții sustenabile și ar fi bine să nu facem pe cei buni și trebuie să ne dăm seama că trebuie să reacționăm diferit, altfel nu este posibilă o reformă. Mulțumesc. doamnă Valenciano, o doriți să interveniți pe regulament? Vă rog. No, es muy sencillo. Ceva foarte simplu, doamnă președintă. E vorba de un, o um, amabilitate, de bun simț parlamentar. Domnul um, Borghesio a depășit uh, timpul de vorbire, după care se ridică și insultă pe alți deputați. Nu, este, nu trebuie să tolerăm așa ceva și a trebuit să interveniți, domnule președinte. Mulțumesc. E adevărat, uh, am intervenit uh, în repetate rânduri, încerc să echilibrez o dezbatere foarte aprinsă. Îi dau acum cuvântul lui Urtasun, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În materie de uh, migrație, uh, Europa um, încalcă dreptul internațional în multe domenii, dar uh, două um, e deja insuportabil. E vorba, în primul rând, de primirea refugiaților și uh, vă rog să deblocăm odată reforma Dublinului. Cer și eu. Uh, vă rog, spune doamna președinte, să vorbiți mai uh, lent pentru că interpreții nu pot continua așa. Uh, nu putem să continuăm nici măcar o clipă fără o politică de primire demnă de acest număr și trebuie să uh, permitem o politică umanitară adecvată. Nu este uh, normal să se întâmple ce s-a întâmplat cu acel vas care a petrecut uh, atâtea zile în mare. Vasul Open Arms este oprit în portul Barcelona și nu poate să-și continue traseul. Um, nu este normal să se întâmple așa. Vă rog să deblocați Dublin și să nu mai criminalizați ajutorul umanitar. Lăsați ONG-urile să-și facă treaba dacă dumneavoastră nu vă faceți. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Uh, un minut, domnul Benito Siluaga. Doamnelor și domnilor, uh, reprezentanței Consiliului. Ce faceți dumneavoastră nu se poate numi o politică de migrație și azil. E vorba de închiderea și externalizarea frontierelor, provocați uh, condițiile pentru ca oamenii migranți să moară. E un fel de asasinat uh, cu încetinitorul. Uh, că mor sufoca, um, înnecați în mare sau în deșert nu contează. Nici nu mai contează că e vorba de migranți și mai ales de migranți săraci. Noi am fost în Niger um,